Ter și Comisia Juri este competentă pe fond și aceste cereri au fost transmise ca atere, iar de asemenea această comisie a, um, a, a vorbit despre spre uh, o anulare a recursului de la Tribunalul București care vizează o procedură în cazul domnului Boștinaru și deci nu mai este de uh, rigoare